lectură a domnului Torvalds e vorba de directiva privind calitatea combustibililor și directiva privind energia din surse regenerabile. Înainte de a da cuvântul domnului raportor și apoi domnului comisar Arias Caniete, doresc să îmi cer scuze pentru aceste câteva minute de întârziere, care se datorează unei cauze foarte banale. Uh, mă doare foarte tare spatele și nu am putut să ajung atât de repede cât aș fi dorit. Uh, domnule Torvalds, aveți cuvântul. Asta e. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să exprim gratitudinea din inimă față de tot ceea ce au făcut colegii mei raportori din umbră. Dinamica grupului a fost una foarte interesantă. Venim din diferite grupuri politice, avem păreri diferite, venim din țări diferite. Prioritățile noastre sunt de asemenea diferite, dar în ciuda acestor diferențe dintre noi, am reușit împreună să construim ceva de-a lungul întregului proces și, până la urmă, am devenit prieteni buni în ciuda diferențelor. Domnul președinte nu este prezent acum, dar doresc să mulțumesc și președinției modului în care a funcționat, pentru că fără contribuția substanțială a președinției nu am fi reușit. Um, începutul în Consiliu nu a fost deloc ușor, dar după multe eforturi am reușit să obținem acordul pentru acest text foarte tehnic, dar și ideologic. Două lucruri mă deranjează, însă. Obiectivul era reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de a deschide uh, orizonturile Europei spre progresul tehnologic. Și după toate voturile de la Envi a trebuit să ne punem întrebarea, am reușit să atingem obiectivele pe care am dorit să le atingem? Și răspunsul sincer este nu. Aveam ambiții mult mai mari Obiectivele inițiale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră erau mult mai ambițioase pentru că Europa să ajungă într-o situație în care să poată să își atingă obiectivele pentru 2020, 2030 și chiar pentru 2050. Și eu sunt foarte îngrijorat și cred că și colegii mei raportori din umbră sunt la fel de îngrijorați ca și mine în legătură cu capacitatea noastră de a atinge aceste obiective. De asemenea, Celălalt obiectiv era de a deschide Europa um, progresului tehnologic. Acesta era un obiectiv foarte important pentru că dacă Europa nu avansează la nivel tehnologic, va rămâne în urmă. Și uh, va ajunge a cincea roată la căruță în lume. Avem o problemă sistemică. Avem o minoritate de blocaj în Consiliu care uneori creează un fel de dictatură a minorității. Anumite state membre se tem de viitor și când acestea se tem de viitor, nu au îndrăzneala de a, ia, de a lua deciziile cele bune. Și încearcă să ducă înainte Europa cu frâna de mână ridicată. Această modalitate de funcționare a Consiliului este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Dacă Consiliul nu are o viziune, dacă nu este capabil uh, să uh, vadă mai departe de viitorul imediat, nu vom reuși. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Miguel Arias Caniete. Señorías, <clears throat> es una satisfacción para mí. Doamnelor și domnilor, stimaților deputați, este o onoare pentru mine să discut astăzi uh, despre dumneavoastră, despre, cu dumneavoastră despre factorul ILUC, uh, schimbarea uh, indirectă a utilizării terenurilor. Acum vedem că ne îndreptăm către Uh, utilizarea la scară largă a biocombustibililor avansați. Sper că acest acord să treacă și să putem începe negocierile, pentru că am bătut cale lungă până aici. Aș vrea să exprim mulțumire tuturor eurodeputaților care au lucrat pe acest dosar în legislatura de acum, dar și în legislatura trecută și au dat dovadă de mare angajament. Îi sunt extrem de recunoscător domnului Torvalds și domnului Lavia, care pe perioada negocierilor au făcut tot posibilul pentru a ajunge cu toții în această etapă finală. Pachetul acesta de compromis este unul la care nu s-a ajuns ușor, dar iată că până la urmă am dat cu toții dovadă de spirit de cooperare avem un pachet de compromis și asta mulțumită determinării acestui Parlament. Aș dori să fac câteva observații cu privire la elementele cheie conținute în acest pachet de compromis. De exemplu, limita bio, de biocombustibil uh, obținut din anumite culturi. Asta inclusă în directiva pentru energiile regenerabile. Avem, de exemplu, un plafon maxim pentru biocombustibil obținut din uh, culturi. Inițial era vorba de 5%. Jumătate din energia regenerabilă um, necesară în transport. Era nivelul necesar pentru menținerea producției. Astfel vom reuși să combatem factorul ILUC și să protejăm în același timp ramurile industriale. Avem și plafonul de 7% introdus acum în uh, uh, acest compromis, unul mai mare decât uh, cel sugerat inițial de Parlament, tot pentru a combate factorul ILUC. Pachetul de compromis are menirea de a facilita tranziția către biocombustibili avansați. Este un element important pentru viitor, așa cum am subliniat în comunicarea cu privire la Uniunea Energetică. Statele membre trebuie să fixeze obiective pentru acești combustibili cu un punct de referință de 0,5%. Nu este însă un obiectiv obligatoriu, asta e adevărat. Dar există o perioadă de ajustare a ambiției politice pentru a se ajunge la rezultate optime. Astfel, industria va primi un mesaj clar. Ne aliniem strategiei uh, Europa 2020, uh, Orizont 2020, astfel încât să progresăm. Pachetul de compromis conține de asemenea îmbunătățiri și în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră. Avem un prag pentru noi instalații, uh, în așa fel încât să avem o reducere cu 60%. Economii, mă scuzați, de 60%. Statele membre sunt obligate să ofere informații Comisiei cu privire la factorul ILUC și cu privire la intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră. E eliminat un element din poziția Consiliului. Și uh, aici e vorba de extinderea contabilității multiple și la combustibilii avansați. Ce ar fi însemnat concret acest lucru? Am fi subminat pachetul 2020, dar iată că eliminarea acestui punct pe care și-a dorit-o și Parlamentul și Comisia este un lucru bun vom reuși să facem tranziția către biocombustibili avansați, iar industria biocombustibililor va fi protejată. Biocombustibilii avansați sunt în dezvoltare acum, iar industria aceasta va primi un semnal pozitiv pentru viitor. Acordul final nu cuprinde totul, nu cuprinde tot ceea ce și-a dorit Parlamentul, dar să nu uităm că este un dosar complex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 Mulți deputați consideră că obiectivele pentru carburanții, energiile regenerabile prezentau niște ambiții mult prea mici și că lucrurile se petrec mult prea lent. Sociodemocrații, respectiv verzii din Suedia, au decis că fiecare benziner, fiecare pompă trebuie să aibă o astfel de pompă specială pentru uh, carburanții proveniți din energii regenerabile. I can do it in uh, I, I can't do German though. Sorry for that. Pot să vă exprim în engleză, dar nu în germană. Nu la ora asta, poate mai târziu, spre seară. Jag försöker igen. Idag är det i alla fall annat ljud i skällan. Idag beskrivs snarare etanol som, som vägen till... Astăzi, etanolul e practic calea către infern. ne regăsim cu persoane, partea verzilor în special, uh, care spun că etanolul trebuie eliminat complet și asta cât mai repede. Uh, vom avea astfel pompe de benzină care vor rugini, însă etanolul nu e nici infernul și nici calea către paradis. Ce trebuie e să găsim carburanți de bună calitate și lucruri pozitive se pot face. Biocarburanții sunt un astfel de lucru bun, în special în acele țări care, ca și în Suedia, uh, au nevoie de mult combustibil pentru transporturile pe lungă distanță. Însă și operatorii au nevoie de un mediu stabil pe termen lung. Și aspectul mai puțin bun al acestui raport E următorul. Există mulți în acest Parlament, la stânga și dintre verzi, care stigmatizează etanolul și care nu au o perspectivă constructivă. Ori noi avem nevoie de o abordare echilibrată. Sigur, nu e ușor uh, să obținem biocarburanți uh, din pădure, dar e nevoie de reguli ale jocului care să fie stabile și trebuie ca toți deputații, chiar și cei care îndrăznesc să se numească ecologiști, să voteze pentru noile reguli, pentru că Trebuie să uh, evităm uh, carburanții fosili. Domnul Dans, minut și jumătate. Thank you very much. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu domnului raportor Tolvas pentru tot ceea ce a făcut în condiții de multe ori foarte dificile. Până la urmă am reușit. Am ajuns la un compromis și îi sunt foarte recunoscător pentru uh, toate eforturile. Cred că trebuie să stăm puțin și să ne gândim de ce avem această dezbatere și de ce subiect a fost atât de disputat. Pentru că de mai mulți ani deja vedem efectele unei politici proaste a Uniunii Europene în ceea ce privește uh, biocarburanții. Eu am lucrat pentru un ONG și am văzut efectele, mai ales în Africa subsahariană, unde comunitățile au avut de suferit de pe urma efectelor politicilor adoptate aici, mai ales prin uh, proliferarea uh, recoltelor pentru producerea de biocarburanți uh, pe terenuri care ar fi trebuit să fie folosite pentru a produce alimente. Comunitățile depindeau de aceste terenuri și consecințele indirecte ale schimbării indirecte a utilizării terenurilor a dus la dispariția unor ecosisteme și uh, Uh, astfel nu au contribuit deloc la rezolvarea problemei schimbărilor climatice. Soluția găsită acum este imperfectă și spun foarte clar că avem rezerve, în legă, mai ales în legătură cu obiectivul uh, pentru uh, combustibilii de primă, biocombustibilii de primă generație. Am fi dorit ca această limită să fie mult mai scăzută dar statele membre nu au dorit acest lucru și în poziția Consiliului, în procesul de negociere, acest lucru a fost vizibil. Lipsa de ambiție uh, a Comisiei de asemenea a avut un rol de jucat, dar totuși am făcut un pas înainte și trebuie să recunoaștem importanța acestuia pentru că uh, impasul în care ne-am aflat de atâta vreme nu a fost un lucru bun pentru comunitățile despre care v-am vorbit, deci nici pentru industriile care, cu cele mai bune intenții, ne-au pus pe această cale și au făcut investiții cu ani de zile în urmă. Și cred că acest pachet, în acest pachet recunoaștem în fine existența schimbării indirecte a utilizării terenurilor și oferim Comisiei uh, instrumentele pentru a aplica aceste uh, prevederi. Unii se joacă de politica când e vorba de acest acord. Eu însă cred că este totuși un pas înainte, chiar dacă este um, un text imperfect, de aceea îl sprijin. Sí. Eh, señor Domnule Dans, Ehm, domnul Gresos vă pune o întrebare eh, cu cartonașul albastru. Acceptați? Vă rog. Mulțumesc. Am următoarea întrebare pe care o adresez colegului meu. Ultimul cutremur din Himalaya are o legătură cu schimbările climatice. Aș dori să știu dacă colegul meu este conștient de acest lucru. și aș dori să știu dacă aceste schimbări climatice au o legătură cu activitatea umană și cu modul în care sunt um, folosiți uh, combustibilii. Vă rog, domnule Dens. eu cred că uh, uh, cu tremurile au multe cazuri, <laughs> dar și mai ales tectonica plăcilor uh, este principala cauza cu, tremurilor. cu Uh, nu știu dacă putem face legătură între politica biocombustibilă în Uniunea Europeană și cu tremurul din Himalaya. Dar dacă cineva uh, poate demonstra acest lucru, uh, sunt de acord să aud această demonstrație. Rămân deschis explicațiilor. Gracias. Bun, después de este breve episodio de ciencia ficción, damos la palabra. După acest scurt uh, episod de science fiction, dau cuvântul doamnei Gerling. Nu este la señora Gerling. Poți toma la palabra. Nu e, nu e în sală, așa pare să nu fie doamna Gerling în, în sală, atunci domnul Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook beginnen met... Mulțumesc. ...de werk, zeker gezien de pad... Mulțumesc uh, raportorului Torvalds pentru acest text, pentru că exista un blocaj atât uh, în Parlament cât și la Consiliu. Corin Lepaj a moștenit um, acest subiect după fosta primă lectură. Și acest blocaj nu a dat deloc bine, mai ales pentru viitor. Discutam despre obiectivele de climă pentru 2020, cu 20%. Dacă formăm un blocaj și aici și dacă ajungem să discutăm uh, peste mulți, mulți ani, atunci vă dați seama că nu e deloc bine. Pașii întreprinși acum, să știți, sunt unii mărunți și ne luptăm pentru absolut orice milimetru. Ne uităm la poziția adoptată astăzi de statele membre și sunt convins că nu vom ajunge departe cu politica noastră uh, de mediu. În Europa, ne batem cu pumnul în piept și spunem că vom fi în măsură să atingem obiectivele Europa 2020. Mă uit la ce se întâmplă în țara mea, în țările de jos. Din păcate, văd că nu, creșterea economică nu e ceea ce ar trebui să fie. Ba din potrivă vedem că emisiile de dioxid de carbon au luat amploare în loc să scadă. Cred că ar trebui să ne uităm bine în oglindă. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi are în vedere o mică, mică ajustare în directiva cu privire la uh, energiile regenerabile. Trăim într-o lume în schimbare și ar trebui să devenim activi în momentul în care devine clar faptul că politica e depășită de știință și cercetare. Trebuie să realizăm că biocombustibilii nu sunt uh, uh, ceea ce credeam în urmă cu câțiva ani. Sunt anumiți biocombustibili avansați, dar pentru a-i propulsa pe aceștia trebuie să nu repetăm greșelile trecutului. Uh, Repet, voi vota pentru uh, acest rezultat, dar să se țină cont de faptul că este un rezultat slăbuț. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Colegove. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Când, după trilog, m-am gândit cum să votez asupra documentului final, am avut un sentiment de tristețe și disperare. Astăzi, Știm că susținem biocarburanții la patra generație și că această temă e una problematică, iar UE a făcut o greșeală masivă atunci când directiva originală a fost rediscutată, a ignorat alte texte legislative care au un impact foarte important asupra uh, mediului înconjurător, care sporesc prețul la alimente și așa mai departe. Ca raportor am avut mari așteptări în ce privește uh, uh, modificarea acestei directive. Și primele semne negative au fost presiunea constantă și zilnică exercitată de grupurile de lobby. Pe acestea le uh, interesează tipul de biocarburant care urma să fie uh, finanțat. Acum, grație raportorului și efortului uh, obținut în Comisia Envi, am intrat în negocierile finale cu un text foarte solid. Totuși, Ceea ce a rezultat nu e decât uh, un eșec al Parlamentului European și un eșec pentru protecția mediului. Uh, facem un apel uh, la uh, Consiliu. Uh, practic, noi am pierdut pragul de 6% pentru biocarburanții de nouă generație și asta la presiunea statelor membre. Am permis uh, de asemenea niște praguri neobligatorii Ehm, și ca atare Parlamentul nu a putut eh, să pună în textul final lucrurile care au fost votate la ENVI. Propunerea din 2009 a fost mult deteriorată și după 5 ani de negociere putem spune că nu am obținut nimic fundamental. Iată de ce vreau să spun că GUE nu are intenția să participe la această farsă care nu face decât să mențină starea de fapt deghizând toate acestea uh, sub o schimbare majoră. E fals. Continuăm să profităm de o situație trecută și noi suntem singurii care pot fi uh, condamnați. Domnul Ecut acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului raportor Nils Dorvalds pentru tot ceea ce a făcut în acest dosar, care nu a fost unul deloc ușor. Nu a fost ușor să obțină sprijinul majorității aici în Parlament și apoi să negocieze cu Consiliul. Consiliul. Voi să mulțumim domnului raportor pentru toate eforturile făcute. Dar eu sunt dezamăgit de rezultat, dar sunt și mai dezamăgit de faptul că Consiliul nici măcar nu este reprezentat la această dezbatere acest lucru arată problema și anume faptul că în Consiliu statele membre nici nu văd care e problema. Și cred că acesta este, cred, un semnal foarte negativ. Și astăzi, iată, din nou arată că nu sunt interesate. Este clar că nu fac ceea ce ar trebui să facă. Pentru că de ce dezbatem aceste lucruri? Avem un obiectiv de 10% um, pentru biocarburanți în sectorul transportului, dar când vedem tendințele și modul în care evoluează locurile, vedem că mai ales biocarburanții de primă generație sunt uh, cei mai uh, vânduți și aceștia uh, nu respectă obiectivele dorite la început și Parlamentul uh, dorește un acord la 6% uh, pentru uh, biocarburanții avansa, de primă generație, dar Consiliul a dorit 7% și până la urmă și Parlamentul a fost de acord cu această limită. După părerea mea, acesta este prea mare pentru că practic umplem obiectivul cu biocarburanții de proastă calitate um, și nu astfel nu putem stimula dezvoltarea celor avansați pentru că uh, doar biocarburanții avansați pot să aducă uh, cu adevărat un beneficiu. Deci, uh, obiectivul pentru biocarburanții avansați nu este unul obligatoriu și astfel nu stimulăm suficient dezvoltarea acestora în Uniunea Europeană. Uh, apoi poate va urma o dezbatere în care uh, toți uh, acești carburanți vor fi numiți avansați, dar nu va fi așa. Cealaltă problemă este schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Dorim să se calculeze schimbarea indirectă a utilizării terenului. Nu am obținut această calculare, am obținut doar raportări, uh, un rapoarte în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Deci Parlamentul a pierdut prea mult. De aceea eu nu pot sprijini acest acord, dar văd că Comisia este reprezentată azi aici și aș dori să întreb ce vom face după 2020. Vom învăța uh, din ce facem acum și anume să nu stabilim un nou obiectiv inflexibil, ci să punem uh, să, ă, să fie centrală calitatea, ă, directiva calității ă, carburanților. Deci să nu ne concentrăm, să nu punem obiective pe o tehnologie care nu știm cum se va dezvolta. Deci întrebarea este, vom continua după 2020 cu directiva privind calitatea carburanților, atunci sper că uh, Consiliul va fi reprezentat pentru că subiectul este foarte important și dacă facem lucrurile bine vom putea decarboniza sectorul transporturilor. Dacă nu, nu vom face decât să stimulăm tehnologii de proastă calitate și nu dorim acest lucru. Mulțumesc! Domnule Eichhout, aveți două propuneri de întrebări cu cartonașul albastru de la domnul Sandy și de la domnul Helner. Acceptați? Vă rog. Domnul Shangi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Aicaut, aș dori să vă întreb. Deși sunt de acord că trebuie să continuăm negocierile, credeți că dacă nu se poate ajunge la un acord în legătură cu biocarburanții de primă generație, de a doua generație, în fine, oare nu lăsăm posibilitatea continuării promovării combustibililor fosili? Mulțumesc! Răspund Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde. Credeam că urma să ascult ambele întrebări. Întâi, biocarburanții nu sunt singura alternativă existentă. Aceasta e problema. Uh, Uh, stimulăm uh, o tehnologie în sectorul transporturilor care poate decarboniza sectorul transporturilor, dar există și alte opțiuni. Deci eu cred că ne-am concentrat pe o singură tehnologie și acest lucru nu e o, o, uh, o metoda inteligentă. Eu cred că există și alte opțiuni de care trebuie să le luăm în calcul. Eu cred că ne uh, concentrăm prea mult pe o tehnologie de proastă calitate care nu oferă rezultatele pe care uh, le dorim. Ne concentrăm pe combustibilii fosili? Nu. Dar problema este că există alternative și mai proaste uh, din punct de vedere ecologic decât combustibilii fosili. Asta trebuie să facem. Uh, trebuie să rectificăm situația și cu acest text nu o facem suficient. Domnul Fielner, mulțumesc. Ați spus că ne concentrăm prea mult pe biocarburanți în Uniunea Europeană. Credeți că este uh, vina verzilor și acțiunilor de acum 10 ani? Și în al doilea rând ați spus că biocarburanții uh, nu uh, oferă rezultatele scontate. Știți că în Europa producem etanol uh, certificați ca oferind reduceri ale emisiilor uh, de dioxid de carbon cu 90%, chiar dacă sunt de primă generație, și apoi dacă întregul Parlament va vota așa cum ați votat dumneavoastră azi împotriva acestei legislații, dacă ați avea un miliard de euro, ați îndrăzni să investiți în biocarburanții de a doua generație? Deci dacă Parlamentul ar vota așa cum doriți dumneavoastră în legătură cu regulile conform cărora ar fi produși. În primul rând, domnule Fielner, eu votez pentru mandatul de la Comisia Envi. Știu că dumneavoastră ați fost împotrivă, nu doreați nimic în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Ați fost uh, de mult victima lobby-ului Uh, din lobby-urilor din agricultură. Dacă nu, ați fi sprijini uh, mandatul de la Envi, dar nu ați sprijinit și negocierile ați gata să renunțați la orice și știm acest lucru. Și acum vă dați de partea bunilor, dar poate ar fi trebuit să fiți alături de noi mai devreme. În al doilea rând, dacă doriți să faceți o distinție între ce e bine și ce e rău, Tocmai de aceea trebuie să luați în considerare schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Pe asta e problema. Dacă nu luăm în considerare schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, nu știți ce e bun și ce e rău. De aceea eu promovez ideea uh, de a se ține cont de ILUC, aceasta e problema dumneavoastră. Doriți un singur obiectiv și doriți să stimulați agricultura și nu uh, ce e mai bun uh, pentru, din punct de vedere ecologic. Deci, eu, în cazul acestui acord, nu aș investi uh, banii de care ați vorbit în Europa pentru că nu există suficientă siguranță oferită de cadrul uh, juridic. Aveți 30 de secunde, dar ați vorbit mai mult de un minut, de aceea vi s-a tăiat microfonul, spune domnul președinte. Domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor Torvalds, pentru eforturile făcute până acum, dar, din păcate, acest compromis nu ne place deloc. Nici nu putem numi compromis pentru că, de fapt, Consiliul a impus anumite lucruri și nu a dorit să țină cont deloc de poziția Parlamentului, deci de poziția cetățenilor Uniunii Europene. Noi am luptat pentru a lupta toate întreprinderile care sunt un exemplu de economie circulară, dar poate economia circulară nu mai prezintă interes pentru Uniunea Europeană. Vorbesc despre întreprinderile care um, folosesc, de exemplu, deșeurile uh, în urma producerii uh, mobilelor. Deci aceste deșeuri de lemne pot fi folosite pentru a produce uh, biocarburanți uh, avansați de a doua generație. Consiliul uh, a reușit în mod foarte abil să scape de propunerea uh, Parlamentului și acum aceste întreprinderi uh, vor uh, suferi de concurența din partea altor tipuri de biocarburanți. Sunt întreprinderi care vor închide porțile. Știți câți șomeri în plus vor fi pe piață? De aceea noi cerem să se treacă rapid spre decarbonizarea sectorului transporturilor, dar mai ales uh, să se facă uh, în așa fel încât legislația privind biocarburanții să fie cu adevărat ecologică și cu adevărat durabilă. Mulțumesc. Aveți o întrebare cu cartonaș albastru din partea doamnei Grapini. Acceptați? Vă rog

Certo che abbiamo bisogno di... Bineînțeles că avem nevoie de concurență, dar nu avem uh, nevoie de o concurență um, falsificată, pentru că aceste întreprinderi produc uh, energie din materie primă, deci participă la economia circulară. Deci e o problemă de um, de priorități. Dacă uh, nu oferim acestor întreprinderi posibilitatea de a funcționa, practic se închid întreprinderile, vom avea mai mulți uh, șomeri și nu promovăm întreprinderile pe care trebuie să le promovăm. Mulțumesc, domnul Bey. Chers collègues, nous aurions tort de renoncer brutalement aux am greșit să renunțăm brutal la biocarburanții de primă generație. Potrivit raportului din noiembrie anul trecut al Ecofis, se contestă uh, calculul ILUC, o metodă pe care s-a bazat Comisia pentru a modifica brusc această directivă din 98, respectiv din 2008. Dacă e necesar să continuăm cercetările pe biocarburanți avansați, trebuie să ținem seama și de investițiile grele deja efectuate. Mă gândesc în special la fermierii noștri care au mizat pe aceste energii de viitor pentru a ieși din grava criza sectorului. Putem ruina eforturile lor atunci, în timp ce biocarburanții de a doua generație încă nu sunt în măsură să uh, preia ștafeta. Plafonul de 7% propus de Consiliu mi se pare mai rezonabil, deoarece respectă investițiile care au fost făcute pe termen lung pentru termen lung de la legea BART, țara mea a jucat un rol de pionier în domeniul biocarburanților și um, am încredere în industria și în agricultura noastră pentru a da exemplul cu condiția de a uh, nu le fi tăiată craca de sub picioare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Lize mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest compromis. Raportorului Nils Torvalds, lui christofer fjellner negociatorul PPE. Eu consider că acest compromis este unul bun, de aceea PPE va vota pentru. Trebuie să fim moderați în uh, generarea schimbării și n-am vrea să ne pripim. E un mesaj important de transmis tuturor celor care au investit în acest domeniu. Avem doar câțiva ani de la introducerea obiectivului și dacă am spune acum că totul a fost greșit e foarte rău. E necesar să protejăm relația de încredere. Nu cred în cei care spun că politica biocombustibilului în plan european este cauza problemelor în lume. Se dramatizează foarte mult. Multe lucruri care se fac în acest domeniu uh, sunt durabile, oricum uh, durabile uh, mult mai mult față de producerea de țiței. Eu cred că e necesar să generăm această schimbare, să schimbăm producția și e important să avem un obiectiv și pentru cea de-a doua generație de biocombustibil. Este însă foarte bine că nu negăm tot ceea ce uh, s-a investit până acum în acest domeniu. Biocombustibilii moderni par să fie tratați în acest text uh, într-un mod foarte modest, dar să nu uităm că mai întâi trebuie să stimulăm investiția. 2020 bate la ușă. Vom avea atunci o nouă propunere pentru perioada post-2020 și vom vedea ce se întâmplă după aceea. Am nădejdea că vom avea atunci obiective mai înalte pentru biocombustibili avansați. Sigur că a trebuit să ținem cont și de critica manifestată, că e vorba de prima generație sau de a doua generație de biocombustibil. Important este să devenim independenți față de petrol și cred că Parlamentul European nu ar trebui să piardă din vedere acest obiectiv și ar trebui să se exprime pe o singură voce. Mulțumesc! Domnul Coferati are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu reformarea directivelor privind uh, calitatea carburanților și uh, energiile regenerabile, uh, Uniunea face un pas în direcția cea bună și anume oferă acestei părți a lumii un viitor mai verde și mai durabil. Negocierile în negocieri, Parlamentul European s-a distins pentru faptul că a ales foarte clar o viziune în favoarea unor uh, reguli ambițioase pentru uh, biocarburanți, astfel sprijinind rolul Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice și în promovarea economiei ecologice. Textul uh, Comisiei ENVI a fixat standarde foarte ambițioase dar uh, acordul cu Consiliul până la urmă conține standarde uh, mult mai reduse. Dar trebuie să mulțumesc colegului Torvalds pentru tot ceea ce a făcut, pentru rezultatele obținute. Cu aceste noi reguli, chiar dacă mai puțin ambizioase, Europa spune că trebuie să punem capăt concurenței între alimente și uh, carburanți. Acesta este un rezultat important și arată efectele de denaturarea a concurenței care a dus la creșterea produselor, prețului produselor alimentare în țările cele mai sărace. Deci este un uh, semnal de încurajare, se merge în direcția cea bună și astfel multe state membre, inclusiv în țara mea, vor fi stimulate să facă investiții pentru uh, ca Parlamentul să revină actor de prim ordin în aceste subiecte. Mulțumesc. Señor Tosenovski, are cuvântul acum domnul Toșenovski. vážený pane komisaři, podpora klasických bio... Domnule președinte, domnule comisar, susținerea biocarburanților clasici și pragul de 10% au fost o eroare. Și Comisia Europeană a recunoscut impactul negativ asupra agriculturii. Acum, limita de 7% e, din punctul meu de vedere, mult prea înaltă și ea și sunt sceptic în ce privește dorința la nivel de state membre pentru a scădea acest prag. Biocarburanții au devenit o afacere interesantă în țara mea, legată mai ales de subvențiile publice. Alarmant este că există conflicte de interes uh, majore între producătorii dominanți uh, ai biocarburanților, care sunt și membrii ai guvernului. Și e nevoie de a schimba statul actual cu un procent de 5-6% de biocarburanți. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Hotema. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că biocombustibilii reprezintă un subiect controversat. Par să existe multe obstacole de depășit. Iată că am reușit și mulțumesc raportorului. Pe termen lung trebuie să utilizăm resursele într-un mod mult mai eficient, durabil din toate punctele de vedere. Biocombustibilii joacă un rol important, pentru că mulțumită acestora producem alimente, întreținem anumite uh, Uh, moduri de viață. Biocombustibilii sunt o oportunitate pentru fermieri, pentru că le permit acestora să utilizeze într-o manieră optimă resursele naturale. Trebuie să avem obiectivele corecte în acest domeniu și să lăsăm marjă de manevră inovației și experimentării. Există multe posibilități noi în acest domeniu, iar performanțele sunt până acum extraordinare. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Boylan. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Revizuirea acestor două elemente cheie în legislația um, pe, din domeniul MV a durat 5 ani din cauza faptului că Consiliul s-a opus ambițiilor Parlamentului. Rezultatul obținut nu este deloc, uh, uh, nu seamănă deloc celui dorit și sunt foarte dezamăgită de poziția Consiliului Um, pentru uh, biocarburanții avansați, obiectivul ar fi trebuit să fie mai uh, ambițios, iar uh, limita pentru biocarburanții de primă generație ar fi trebuit să fie mai ambițioasă. Totuși, limita de 7% uh, va limita producția lor, uh, ceea ce va, este o veste bună pentru foamea în mm, țările în curs de dezvoltare. Dacă dorim cu adevărat să ne angajăm pentru un viitor cu transporturi durabile în Uniunea Europeană, acesta poate fi doar, trebuie să fie doar începutul. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Heusling? Ah, dragi colegi, dragi colegi, cred că toată lumea e de acord că trebuie să schimbăm direcția în ceea ce privește agrobiocombustibilii. Uh, agrobiocombustibili. Dar acest text nu este unul satisfăcător. În urmă cu 10 ani aveam așteptări mărețe în ceea ce privește alternativele la combustibilii fosili. Și iată că aceste așteptări nu au fost întrunite. Vedem că biocombustibilii din domeniul uh, agricol um, aduc cu sine probleme mai mari decât uh, combustibilii fosili. Există concurență uh, pe um, ulei de palmier, de exemplu. Unde să ajungă acesta? În farfurie sau în rezervor? Nu e, perfect, uh, nu e perfectă maniera în care discutăm despre acest subiect și e greșit faptul că nu ținem cont de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Factorul ILUC este foarte important. Tocmai de aceea e necesar să reluăm această discuție, să vedem, putem doar cu una, cu două să tăiem uh, elementul ILUC, fixăm obiectivul acela de 7%, garantăm protecția investițiilor, dar rămânem pe drumul greșit. Dragi colegi, dragi colegi, eu nu cred nici măcar în a doua generație de biocombustibili. O spun foarte sincer. Haideți să vedem puțin um, cum se calculează utilitatea acestora. Vă veți da seama că sunt niște lucruri greșite din punct de vedere științific. Uh, nu există reziduri care să poată fi reutilizate sau reciclate. E greșită această premisă. Eu cred că trebuie să existe o transformare a abordării noastre cu noi concepte energetice și cu o economisire, în primul rând, a energiei. Așa e corect. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mazuronis. Mulțumesc. Trecerea la biocombustibili și biocombustibili avansați este un lucru obligatoriu. Trebuie să creăm condițiile necesare pentru stimularea consumului de biocombustibili avansați în Uniunea Europeană. Avem nevoie de obiective ample în acest sens și trebuie să ținem cont de faptul că până la urmă um, există pretenții economice plafonul maxim trebuie să fie unul acceptabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Protecția investițiilor trebuie să fie și ea garantată. Apoi, în ceea ce privește utilizarea de noi tehnologii, aceasta ar fi premisa simplificării procesului de producție și a reducerii prețului biocombustibililor. Din păcate, din punct de vedere tehnologic, suntem foarte la început. E necesar să mizăm pe dezvoltarea tehnologică și în domeniul cercetării. E necesar să existe o promovare a cercetării în domeniul biocombustibililor, fiindcă doar așa vom atinge obiectivele. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică. L-acceptați? Poftiți, domnule Frunzulică. Ședinte

că acest document pe care îl dezbatem astăzi ne oferă răspunsul la întrebarea dumneavoastră, pe de o parte. De cealaltă parte, trebuie să ținem cont de interesele statelor membre și de diferențele care apar la nivelul statelor membre. Există investi- investiții care au fost deja făcute în acest sector. Eu cred că ar trebui să țin timp către un compromis acceptabil cu obiective maxime și rezultate. Altminteri, obiectivele vor fi unele ridicate, cu rezultate slabe însă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Balțo. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind biocarburanții a trecut prin procedura legislativă ordinară. Vorbim, deci, de negociere pe baza codeciziei, dar asta e doar o situație ipotetică, deoarece, în acest caz, amendamentele Parlamentului nu au fost luate în calcul, nu am fost ascultați. Și dacă vă uitați la ce a spus domnul raportor, amendamentele s-au repetat într-una și, cel mai important, dacă e să ne uităm la recoltele, recoltele pentru industria alimentară, e nevoie de restricții foarte ferme pentru producerea de biocarburanți, altfel prețurile la energie vor crește, știm că ele vor crește și trebuie să vedem cum putem um, produce acele culturi care să ducă la producția de biocarburanți. Toate acestea au implicații foarte serioase, cum s-a văzut și pe alte continente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, Domnul Lavia. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. După negocieri dificile, am ajuns la un acord privind ILUC și anume schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, cu obiectivul de a stabili o limită maximă emisiilor de gaze cu efect de seră din cauza folosirii terenurilor pentru producerea de biocarburanți. Uh, Obiectivul este tranziția spre biocarburanți care permit economisirea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Uh, din cauza schimbării indirecte a utilizării terenurilor, protejând în același timp uh, investițiile făcute deja de agenții economici uh, care au pariat pe biocarburanții de primă generație pe baza normelor în vigoare în momentul de față în Uniunea Europeană. Doresc să mulțumesc domnului raportor Torvas pentru tot ceea ce a făcut în numele Parlamentului, dar și colegilor din celelalte grupuri politice care au cooperat la acest dosar dar doresc să mulțumesc și președinției letone în calitate de președinte al Comisiei Envi, care a negociat cu președinția pentru colaborarea de-a lungul negocierilor care uh, ne-a permis să ajungem la un acord privind un, textul, uh, un text comun cu sprijinul Comisiei. Nu intru în detalii așa cum au făcut-o raportorul și raportorii din umbră, dar cred că în general acesta este singurul compromis posibil. Nu este mulțumitor pentru toată lumea, dar este singurul compromis uh, Um, la care se putea ajunge între Consiliu și uh, Parlament pentru a se ajunge la votul de azi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Leinen. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea cu privire la revizuirea acestor două directive a arătat că pe viitor ar trebui să mizăm mult mai mult pe biocombustibilii avansați, de a doua generație. Domnule Heusling, nu e vorba doar de uh, paie și reziduri din uh, agricultură. Sunt și alte elemente aici, algele și așa mai departe. Întrebarea este ce facem pentru ca cercetarea în domeniul biocombustibilor avansați să mm, fie mai atrăgătoare, să fie pusă pe piață. Avem un program în Uniunea Europeană. Vom avea nevoie, de exemplu, de biomasă pentru uh, combustibilul uh, pentru avioane sau pentru camioane, unde deocamdată nu există alternative. În ceea ce privește uh, sectorul transporturilor uh, și autoturismele, mi se pare că trebuie să existe o limitare, pentru că avem o alternativă cu uh, tehnologia din domeniul utilizării hidrogenului, de exemplu. Așa că am putea să ne orientăm foarte bine. Noi ne-am fi dorit să avem un factor de 5,5%. Până la urmă a rezultat procentul de 7%, care va însemna o mult mai mare utilizare a terenurilor. Și nu este bine ca factorul ILUC nu este luat în calcul în această formulă. Parlamentul, în anul 2009 deja, a adoptat această directivă doar cu condiția de a fi valorificat factorul ILUC, adică utilizarea indirectă a uh, terenurilor. Este un element uh, îngrijorător pentru politica de mediu, pentru că vom avea mai multe emisii decât ne dorim și în același timp nu vom reuși să reducem dioxidul de carbon din alte sectoare. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Iaceviț. Celem tej directive este zapoczątkowanie... Mulțumesc. Această directivă vizează demararea unei noi politici în materie de biocarburanți pentru a reduce emisiile de gaz cu efect de seră. Comisia a propus reducerea contribuției biocarburanților la, efect, la efectele de seră și la uh, nivelul de emisii. La începutul la început lucrările s-au derulat foarte bine, însă rezultatul final trebuie să spun că e nesatisfăcător. Statele membre și industria au solicitat precizarea nivelului de emisii pe care îl produc. Ori acest lucru nu e suficient. Pe de altă parte, în multe state membre, inclusiv în Polonia, această directivă se va traduce prin pierderi în agricultură în special și nu știm care vor fi măsurile de însoțire. Iată de ce trebuie să ne aplecăm asupra soartei celor care vor suferi cel mai mult. Și ca delegație poloneză vom avea un vot rezervat. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să dezvoltăm sursele de energie regenerabile uh, și folosirea lor în sectorul transporturilor este mai urgentă astăzi decât niciodată. Dar lipsesc multe lucruri din acordul pe care îl dezbatem astăzi. Trebuie să se dezvolte infrastructurile necesare, sistemele de sprijin și trebuie să se dezvolte cooperarea internațională în acest domeniu. Trebuie de asemenea să se adauge măsuri care să permită consumatorilor să aibă acces la aceste surse de energie regenerabile la costuri abordabile. În fine, măsurile finanțate de Uniunea Europeană în sectorul transporturilor trebuie să țină cont de nevoia de a proteja mediul, să promoveze o politică cu emisii scăzute de dioxid de carbon, luând în același timp măsuri pentru a se face economii de energie și pentru a se valoriza un bun randament energetic. Domnul Helmer. Domnule președinte, noi cei din partidul meu nu avem uh, uh, neapărat o problemă cu biocombustibili, dar ne îngrijorează incertitudinea juridică pe care a creat-o Parlamentul European în jurul acestui subiect. Mai întâi, mai întâi am dat 10% uh, uh, biocombustibil în mixul energetic. Industria a reacționat în consecință cu investiții. O uh, companie a investit într-o rafinerie de ulei de palmier câteva miliarde și acum reducem totul la 5, 6 sau 7%. Dăunăm grav investitorilor. Practic le tăiem craca de sub picioare. Nu așa se face economie. Mai mult decât atât, vedem uh, cum în lume uh, există țiței și ulei ieftin. Emisiile de dioxid de carbon vor crește decenii la rând, indiferent ce facem noi, cei din această instituție. Domnule președinte, un mic sfat pentru colegi. Să se obișnuiască cu această idee mai bine. Mulțumesc. Yes. Mulțumesc. Domnule Rope, nu am nimic împotriva dumneavoastră. A fost o greșeală, uh, v-am trecut cu vederea. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc. Vă cred pe cuvânt, domnule președinte, că n-ați făcut-o intenționat. Biocombustibilii, în urmă cu ceva timp, au părut a fi soluția tuturor problemelor noastre. Comisia și Parlamentul au căzut de acord cu privire la aportul biocombustibililor în mixul energetic. O reducere a acestui procent arată că ar trebui să cântărim mult mai bine deciziile pe care le luăm. În Lituania au fost create patru rafinării pentru producția de biocombustibil. Eu cred că ar trebui să protejăm investițiile acestea până în anul 2020. Totodată, ar trebui să ținem cont și de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și să creăm premisele pentru noi investiții în beneficiul progresului nostru. Mulțumesc, doamna Grostet. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tema este foarte controversată de mai mulți ani. Uniunea Europeană a împins foarte mult din spate dezvoltarea biocarburanților și apoi am uh, constatat fapte dezamăgitoare și tot a fost pus sub semnul întrebării. În fine, acest acord poate că nu e destul de ambițios pentru unii dintre noi. E una aș spune că e totuși o poziție echilibrată care permite păstrarea, menținerea investițiilor care au fost realizate tocmai pentru acești biocarburanți de primă generație și în același timp se veghează Uh, la faptul că acești biocarburanți să nu intre în concurență cu producția alimentară. În ce privește emisiile uh, de gaz cu efect de uh, seră, acestea sunt echilibrate. Deci nu putem nimeni să fie o victimă unui schimbări politice radicale, pentru că avem nevoie de o viziune pe termen lung. Mai cred că în acest caz precis, nu putea suferi consecințele acestui calcul, aceste metode de calcul, care pentru noi e incertă, e contestată și științific. Mă gândesc la ILUC, la schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și mă bucur, prin urmare, că acest acord nu permite doar o amânare, decât o amânare în așteptarea unei metode de calcul mai bună. O, sub obiectivul de 0,5% de biocarburanți avansați e un obiectiv încurajator, e pragmatic, dar regret că nu e constrângător, pentru că resursele pentru a crea astfel de biocarburanți încă sunt slabe. Însă Europa nu trebuie să piardă cursa tehnologiei pentru biocarburanți durabil. Iată de ce trebuie să susținem cercetarea și dezvoltarea în acest sector. Vă mulțumesc foarte mult! Gracias. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Parniu. Domnule președinte, domnule comisar, iată, punem capăt unei false soluții bune, și anume biocombustibilii de primă generație. La început, ideea părea bună și anume să conducem mașina fără a folosi petrol, dar s-a dovedit fals, este o aberație și e un lucru bun că în sfârșit Uniunea Europeană a hotărât să întoarcă spatele acestor biocarburanți care nu au bio decât numele. La summitul de la Paris se dorește să se stabilească un obiectiv obligatoriu pentru întreaga planetă. Și astăzi Uniunea Europeană dă un semnal pozitiv. Suntem gata să ne înrolăm în serviciul unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Bineînțeles, rezultatul nu e perfect. I-aș fi dorit să se meargă mai departe, să se ceară includerea factorilor ILUC uh, în criteriile de evaluare a biocarburanților sau în stabilirea unor obiective um, obligatorii uh, pentru bio biocarburanții avansați. Acest compromis este doar o etapă, o etapă importantă, pentru că uh, acum știm că viitorul sunt biocarburanții avansați și trebuie să lăsăm în urmă biocarburanții de primă generație. Deci, iată, Uniunea Europeană recunoaște în sfârșit că biocarburanții nu sunt soluție la schimbările uh, climatice. Acum mingea e în terenul statelor membre. De exemplu, în Franța, obiectivul până în 2020 este să creeze 150.000 de locuri de muncă în domeniul biocarburanților avansați. Cred că ne confruntăm cu o provocare, o provocare pe care o vom aborda la COP21 în decembrie la Paris și decizia pe care o luăm astăzi merge în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gerling are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru întreaga muncă pe acest dosar. Noi am urmărit uh, întregul drum de la ultima legislatură încoace și mă bucur să văd luminița de la capătul tunelului. E uimitor faptul că aproape nimeni nu vrea să-și asume răspunderea pentru acordul din 2008 cu uh, marja maximă de 10%. E teribil că se întâmplă asta. Eu mă bucur că am căzut de acord cu 7% pentru că uh, Primul lucru care îmi vine în minte când mă uit la acest dosar este cum că am generat uh, mari incertitudini în rândul investitorilor și ar trebui să învățăm uh, din ceea ce s-a întâmplat. Trebuie ca de data aceasta să acționăm corect să, și să ne menținem poziția. Mă bucur Mă bucur așadar faptul că ne-am uh, concentrat cel puțin pe 7%. Apoi, factorul ILUC. Mulți deplâng în această dimineață faptul că nu vom face o raportare a schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Dar pe mine mă încântă și acest lucru, deoarece e clar că știința din acest domeniu nu este foarte bună. Modelele nu funcționează, ă, calculele ne dau cu rest. Ă, deocamdată nu suntem în măsură să luăm în calcul și factorul ILUC. Vreau să mă refer acum și la negocierea Parlamentului. Deci felicitări domnului Torvalds pentru tot ceea ce a făcut. Lucrul cel mai important care putea să rezulte în urma acestui dosar uh, era un obiectiv obligatoriu pentru biocombustibili avansați. Și am eșuat. N-am obținut acest obiectiv obligatoriu, iar uh, cei care au fost implicați în negocieri ar trebui să deplângă acest lucru. Domnul Mach are cuvântul. Dame a pánové, já jsem podal pozměňovací návrh, který má... Mulțumesc. Am prezentat uh, un amendament pentru reducerea biocarburanților uh, tradițional la 6%. Dacă acest lucru ar fi posibil, eu aș sugera o ștergere completă, o abrogare a acestui directive, pentru că sistemul este îngrozitor duce la creșterea uh, prețurilor uh, alimentelor și duce la foamete în multe țări. E un sistem uh, în care oligarhii se îmbogățesc și în Republica Ceha și uh, în Republica Ceha, domnul Babiș, un astfel de oligarh, a intrat în politică tocmai pentru a-și putea vinde combustibilul biocarburantul pe care îl produce. Apoi a cumpărat un trust media și i-a cumpărat până la urmă și alegătorii, uh, devenind astăzi viceprim-ministru, care favorizează acum, bineînțeles, subvenționarea biocarburanților. Haideți măcar să scădem pragul pentru uh, biocarburanții tradițional, măcar la 6%. Vă mulțumesc, domnule Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Langen. Intervenție fără microfon. Äh, da Eu äh, am Und jetzt will man das völlig umdrehen. Man muss an den Vertrauensschutz der Investoren denken. Man muss an die Trebuie să ne gândim la protecția Intervenție fără microfon, probleme tehnice. I need to start. Ah, ok. Good. Trebuie să reiau discursul. Iată, se aude mai bine acum. Uh, Herr Präsident, ich möchte... Domnule președinte, Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Torvalds. Rezultatul e mai bun decât l-a prezentat domnia sa. Este o cale de mijloc uh, între asigurarea încrederii investitorilor și respectarea pretențiilor Parlamentului European, asumate în anul 2008 de către domnul Turmes de la Verzi. Eu am fost uh, reprezentantul grupului meu și pe atunci uh, știam deja ce înseamnă biocombustibilii și știam prea bine ce înseamnă 10%. Eu cred că de data aceasta rezultatul este foarte bun, obiectivele sunt și ele bune, um, S-a votat în primă lectură la ITRE, obiectivele acelea au fost atinse în mare parte. Uh, utilizarea indirectă a terenurilor din cauza faptului că cercetarea nu e foarte avansată în acest domeniu, nu am ținut cont de acest factor, dar am făcut un prim pas către valorificare. Pe viitor vom avea un plafon maxim de 7%, ceea ce este foarte bine. E mai mare decât ceea ce a propus Parlamentul, dar până la urmă e un element bun. Biocombustibilii convenționali se bucură de siguranța investițiilor. Avem 0,5% uh, pentru uh, biocombustibili avansați și acest lucru nu este suficient de ambițios. Dar până la urmă e bine totuși că măcar avem această marjă. Regretăm faptul că nu există un obiectiv separat pentru bioetanol. E important însă să vedem ce se întâmplă post-2020. Acest compromis însă, per ansamblu, este unul bun pentru că facem, uh, punem în echilibru stabilizarea pieții cu reducerea dioxidului de carbon din atmosferă. Acum e rândul comisarului, pentru că așteptăm un program post-2020. Domnule comisar, e rândul dumneavoastră să veniți cu o nouă propunere pe care noi așteptăm cu nerăbdare. Mulțumesc! Doamna Kadenbach are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, discutăm despre un compromis. Putem să votăm un compromis uh, cu toată convingerea sau putem să îl acceptăm uh, cu inima îndoită. Eu îl accept cu inima îndoită. E mai bine decât ce am avut uh, înainte. Pe mine lumea mă întreabă de ce ești împotriva biocombustibilului, sună atât de bine. Uh, da, cu toții am crezut că sună foarte bine și am crezut că luăm o decizie corectă, dar realitatea ne-a contrazis. De fapt, am văzut că are loc un transfer de producție. În loc să se producă mm, pentru om, uh, în loc să se obțină alimente, am văzut că se obține combustibil pentru a umple rezervorul. Și am văzut că bilanțul de climă uh, cu acest biocombustibil sau agrobiocombustibil nu a reprezentat ceea ce am estimat noi inițial, ci din potrivă a dus la o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și nu doar în Uniunea Europeană, ci și în terțe state. Există acum un pericol real, pentru că noi, cu toate bunele noastre intenții în urmă cu 10 ani, am văzut că până la urmă am obținut exact ceea ce nu ne doream. 7% un compromis, reprezintă un compromis acceptabil. Sigur că vrem să avem o siguranță a investițiilor și a planificării. Cred însă că acestea din urmă um, vor fi și ele periclitate cu 7%. Aș fi acceptat mult mai bine 6%. Trebuie să vedem ce se va întâmpla pe mai departe. S-a tot spus astăzi că mergem mai departe, că avem nevoie de un nou tip de producție bazată pe progres și că vrem să facem investiții în acest sens, să garantăm mobilitatea cu uh, o împovărare a mediului cât mai redusă. De asta e nevoie pe viitor. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ayuso. Muchas gracias, presidente, señor comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mai întâi vreau să-l felicit pe domnul raportor, precum și președinția letonă, dar și comisia pentru rezultatul obținut, pentru că nu a fost ușor să obținem acest acord. A susține biocarburanți avansați fără a închide ușa în față uh, biocarburanților de primă generație, după toate investițiile realizate, a fost o abordare uh, rezonabilă. Eu însă am fost raportor pe tema biocarburanților și mi-amintesc de entuziasmul verzilor la vremea aceea, care solicitau obiective mai ambițioase și mai constrângătoare. Toată lumea are dreptul să-și schimbe opinia, dar trebuie să promovăm noile tehnologii, în uh, special vis-a-vis -vis de emisiile de gaze cu efect de seră și trebuie să tratăm în mod corect lucrurile care s-au făcut deja. Există investiții de calitate care au fost făcute și care ne-au permis reducerea emisiilor și înlocuirea unor uh, biocarburanți, unor uh, carburanți fosili în sectorul transporturilor în special. Sigur, acum trebuie să evaluăm lucrurile um, în continuare înainte de a lua în calcul factorul ILUG înainte de a trece de la teorie la practică. Și aș dori ca măsurile necesare să fie luate la timp, așa încât biocarburanții să aibă o uh, cotă parte tot mai importantă în transportul până în 2020-2030. Domnul Poc acum. Pane comisari. Domnule președinte, domnule comisar, astăzi votăm o propunere care nu răspunde așteptărilor Parlamentului în legătură cu biocarburanții și nici ambițiilor Comisiei Europene. Răspunde doar așteptărilor și dorințelor a anumitor state membre care au întreprinderi uh, care produc astfel de biocarburanți de primă generație. Nu mă mir faptul că Consiliul nu este nici măcar reprezentat în această dezbatere, pentru că Problema este deficitul democratic. Două treimi din biocarburanții de pe piață sunt de primă generație. Și activitatea producătorilor acestora um, este importantă pentru Consiliu și um, statele membre au dorit uh, să îi protejeze. permitem dezvoltarea acestei industrie a biocarburanților de uh, primă generație în ciuda efectelor secundare, în loc să încurajăm biocarburanții de a doua generație. Totuși, rezultatul obținut uh, este mai bun decât uh, situația actuală și a vota împotriva textului ar însemna că preferăm status quo-ul. Textul permite sprijinirea uh, anumite inovări în sector, dar cred că totuși compromisul este unul foarte imperfect. Mulțumesc. Yes. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gzib. Dziękuję panie przewodniczący. To ta regulacja z 2009 Mulțumesc. Domnule președinte, această soluție adoptată în 2008 pentru combustibilii de prima generație ne arată ca în oglindă modul în care legislația europeană poate duce la consecințe în termeni economici. Care sunt aceste consecințe? Abandonăm acum acest obiectiv de 10% care atunci uh, doream etern. Însă atunci uh, oamenii uh, s-au îndatorat, au luat credite pentru a se angaja pe această cale, s-au investit în statele membre pentru um, biocarburanți. Nu vorbesc despre biocarburanții produși din uh, uh, uleiul de palmier, de exemplu. Eu vorbesc despre țara mea, în care se produc biocarburanți local. Deci nu e vorba de biocarburanții importați. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț atunci când uh, abordăm toate aceste chestiuni uh, privind uh, energia și mediul, pentru că dorim să aruncăm la gunoi practic un sfert din hrana produsă um, sub formă de deșeuri alimentare aruncăm la gunoi 10.000 de tone de alimente produse undeva. Să nu spunem că doar biocarburanții ne împiedică să producem și să folosim mai bine hrana, cea, hrana cea mai bună, eh, eh, hrana pe care o aruncăm eh, la gunoi este de asemenea o politică greșită, o politică proastă. Să nu uităm că s-au făcut investiții pentru biocarburanți și trebuie să le respectăm. Mulțumesc! Domnul Zorinio. Nu obstante și Domnule președinte, domnule comisar, această directivă datează dinaintea comunicării cu privire la Uniunea Energetică. Eu cred că putem să o reevaluăm în contextul unei noi perspective europene care pune bazele uh, eficienței energetice și uh, rolului de leadership al Uniunii Europene în cercetarea din acest domeniu. Raportul este bine echilibrat. Cerem Comisiei să vină cu o propunere ambițioasă pentru promovarea de uh, noi energii regenerabile, noi combustibili post-2020, în așa fel încât să stimulăm producții noi, de exemplu combustibil de generația a doua, în așa fel încât să nu mai este această concurență între a produce alimente versus a produce combustibil e important să mizăm și pe mobilitatea electrică. Mobilitatea electrică poate să se bazeze pe energia regenerabilă și poate să lucreze împreună cu biocombustibili în așa fel încât să avem un consum redus de energie în sectorul transportului, să reducem dependența și să facem ca Uniunea Europeană să fie în fruntea unei noi ere în sectorul transportului. Ce vom face până în anul 2020 va lăsa o amprentă pe capacitatea viitoare de a fi lideri în uh, tranziția energetică. Planeta are nevoie ca Uniunea Europeană să fie ambițioasă. Documentul pe care îl avem în față astăzi permite ca Parlamentul European să-și aducă o contribuție pozitivă. Are cuvântul domnul Belend. Well, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar, dragi colegi. Suntem fericiți că, după ani de negociere, avem un acord rezonabil în ceea ce privește utilizarea biocombustibililor. Clar, acest um, acord nu este unul perfect, dar deja am ascultat argumentele și am văzut că s-a ținut cont și de biocombustibili avansați. Și acest lucru nu. pentru că, în continuare, agricultura să nu mai fie împovărată. Este o, o situație bună pentru uh, toți cei implicați. Investitorii, pot să-și facă planurile în ceea ce privește noua generație de biocombustibili sau combustibili biocombustibili tradiționali. Ne uităm la biocombustibilii de primă generație și ne dăm seama că va exista o perioadă de tranziție către versiunea mai puțin dăunătoare mediului a acestora. Ne satisface pe deplin faptul că cu această reformă facem prin pași în direcția stimulării transportului electric. Este un prim pas important în direcția cea bună. Astfel punem bazele Uniunii Energetice, un proiect uh, la care domnul comisar ține foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Zofroli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După ani de zile de discuții aprinse în legătură cu viitorul biocarburanților în Europa, Parlamentul European în sfârșit va vota un dosar care reprezintă totuși un semnal important în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru promovarea economiei ecologice. O adevărată creștere inteligentă, durabilă și inclusivă nu poate să renunțe Um, la producerea de biocarburinți așa numiți tradiționali, um, care folosesc terenuri care ar putea fi folosite pentru a produce alimente, în timp ce noi terenuri sunt uh, um, luate din fondul forestier, astfel uh, făcând să crească emisiile de dioxid de carbon. Totuși, acesta este cel mai bun acord posibil, un pas înainte spre um, obiective care pe viitor trebuie să fie mai ambițioase. Uh, provocarea pentru Europa acum înainte de conferința de la Paris este să asume un rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, promovând economia ecologice cu uh, politici uh, echitabile și durabile. Fără echitate socială și fără sustenabilitate de mediu nu se poate ieși din criză și nici nu se vor putea crea locuri de muncă de calitate. Mulțumesc. Domnul Linz. Herr Präsident, Domnule președinte, dragi colegi, vreau să îi mulțumesc călduros raportorului și tuturor colegilor care au analizat această problematică. An de zile au durat dezbaterile și negocierile. Mă bucură faptul că avem un compromis. Mă bucură faptul că am ajuns la o înțelegere cu Consiliul. Cred că, per ansamblu, este un rezultat satisfăcător. Biocombustibilii contribuie enorm la utilizarea la utilizarea energiilor regenerabile și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Biocombustibilii ne ajută să devenim independenți din punct de vedere energetic. Discutăm despre biocombustibilii de primă generație și mi se pare că despre acest tip de combustibil avem acum un compromis foarte bun. E important ca deciziile noastre politice să fie credibile și durabile. E nevoie de siguranța planificărilor, de garantarea investițiilor pentru toți cei implicat, implicați în acest domeniu. Nu se calculează factorul ILUC, dar acest element e unul corect în opinia mea. Pentru că avem nevoie de mai mult timp în așa fel încât să ne putem baza pe studii în acest sector. Am pus bazele viitorului. Biocombustibilii sunt importanți, dar n-ar trebui ca aceștia să fie utilizați pe spuza naturii și pe spuza unor domenii protejate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Cumpula Natri. Toimia parlamentissa biotaloustyöryhmän puheen. Îmi revine onoarea și avantajul de a face parte din grupul de lucru în ce privește uh, economia ecologică. Și de aceea sunt mulțumită de compromisul ce urmează să fie votat astăzi. Obiectivul totuși trebuie să fie acela de a vedea care va fi viitorul după 2020. Eu sper să reușim să ne concentrăm pe obiectivele de reducere a CO2 în transporturi, uh, Trebuie să evităm concurența cu alte moduri și în special în nord, în pădurile nordice, putem găsi bune resurse naturale. Prin urmare, cred că Uniunea Europeană ar trebui să profite de această ocazie uh, a biocarburanților, uh, utilizând inclusiv deșeuri din lemn din păcate, forma actuală nu oferă industriei o imagine convingătoare a ceea ce trebuie făcut și autorizat astăzi. Iată de ce caut să obțin asigurări în ce privește viitorul pentru rolul statelor membre. În Finlanda avem deja un prag de 10%, iar în Suedia 7%. Comisia are intenția să lucreze așa încât noi piețe să se creeze pentru, piețele, pentru biocarburanți? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Köstinger acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă alătur colegilor care au salutat acest acord. Ne bucură faptul că avem această propunere acum. Mă tem însă că această dezbatere a fost purtată pe criterii ideologice, pe spuza producătorilor din Europa. Producătorii locali nu s-au bucurat de o siguranță a planificării și a investițiilor. E o situație grea. Rezultatul pe care îl vom vota acum este un rezultat fezabil, dar nici de cum pe deplin satisfăcător. Se fac doar câțiva pași în direcția cea bună. E important ca bioetanolul și biodieselul să fie uh, Uh, protejate în continuare. În Austria, producția de bioetanol sau uh, de produs auxiliar este o ramură foarte importantă. Pentru că, până la urmă, ceea ce rămâne din această producție se utilizează în agricultură, în plafuraje. Nu avem factorul ILUC luat în calcul pentru că nu suntem pregătiți din, punct de vedere, din punctul de vedere al cercetării. Când vom avea toate datele științifice, vom ține cont și de asta se discută despre perioada ce va veni după 2020. Eu cred că avem nevoie de măsuri corecte de pe acum, în așa fel încât reducerea de dioxid de carbon, reducerea de gaze cu efect de seră să fie realitate. E important să promovăm biocombustibilii de a doua generație, combustibili, de exemplu, din alge, din biomasă. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste lucruri să uh, fie realizate pe viitor. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc. Mă bucur că voi putea spune și eu câteva cuvinte în legătură cu acest subiect foarte important. Domnul Caniete este, promovează acum o Uniune Europeană a Energiei, uh, scăzând dependența noastră de uh, Uh, combustibilii fosili și încurajând surse alternative. Mai ales în domeniul transporturilor, investițiile nu sunt făcute suficient de rapid și nici suficient de bine și într-o economie în creștere vor fi din ce în ce mai multe camioane și autoturisme pe drumuri, de aceea problema trebuie rezolvată. Așa cum au spus colegii mei din PPE, acesta este un compromis bun, pentru că nu facem discriminare între uh, biocarburanți, chiar dacă uh, spunem clar că biocarburanții avansați uh, sunt calea pentru viitor. Astfel putem reduce uh, și schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și putem da și încrederea investitorilor că sunt pe calea cea bună dacă doresc uh, să participe la cursă în anii următori. Și M-am întâlnit cu mulți investitori în ultima vreme care consideră că am uh, greșit ne folosind deșeurile în trecut. Sper că acest lucru se va schimba pe viitor. Astfel vor exista avantaje um, pentru mediu. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum trecem la intervențiile spontane, la Catch the Eye și voi da cuvântul câte un minut fiecărui vorbitor. Mai întâi, domnul Boric, vă rog. Señor Bogovic. Domnul Bolovic. Eh, sam tudi podpiram ta kompromisni predlog, ki eu susțin propunerea de compromis. E un răspuns la problema ce a apărut din cauza ambițiilor noastre prea ridicate. Consecințele au fost negative din cauza factorului iluc. Mm, alimentele veneau tot mai scumpe și atunci trebuie să facem un pas înapoi. Când ne gândim la Uniunea Energetică și la conceptul de energie, trebuie să înlesnim obiectivele pe care le-am propus, ă, iar obiectivul nostru principal este economisirea de energie, iar în sectorul transporturilor ă, acest obiectiv are ă, posibilitățile cele mai largi. Inclusiv din punct de vedere tehnologic. Această propunere ne va duce la o ameliorare în dezvoltarea tehnologică trebuie să ne gândim la mașinile electrice. Sunt sigur că dacă facem pași serioși înainte în ce privește mașinile electrice, vom obține progrese semnificative și în domeniul economisirii energiei. Iată, mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Grapini

Senor Maria. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Maria pare că nu e în sală. Atunci are cuvântul domnul Iacovici. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau din capul locului să spun că sprijin din tot sufletul acest raport, pentru că știu prea bine că autorul raportului, domnul Torvalds, a făcut tot ce a fost în putință să obțină acest compromis și să facă din mesajul Parlamentului unul puternic. Am putut participa și eu în tot acest proces pe când eram parte a forței executive din țara mea. Pe atunci însă nu am putut întreprinde foarte multe în așa fel încât să producem și să utilizăm biocombustibili de primă generație. Mă convinge această discuție. Consider că această discuție e una pe care trebuie să ne orientăm și pe viitor. Solicit ca toată lumea să investească în acest domeniu pentru ca to toate rezidurile să devină combustibil. E calea pe care trebuie să o alegem. Mulțumesc. Domnul Glezos are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Biocarburanții um, nu uh, duc doar la poluarea mediului prin emisiile de dioxid de carbon, ci contribuie și la încălzirea climatică. Și această încălzire climatică duce, are două consecințe. Ghețurile uh, se topesc și uh, din această cauză nivelul oceanelor crește și acest lucru a putut fi măsurat în Groenlanda. Și, dar aceasta este și o cauză a serismului din Himalaya. În al doilea rând, în al doilea fenomen este faptul că, odată cu topirea banchizei, se evaporează, se evaporă apă, multă apă și astfel plouă mai mult, deci precipitațiile cresc și cresc și inundațiile în anumite regiuni. Dar deci încă nu măsurăm toate consecințele acestor fenomene. Așa că eu doresc să trag semnalul de alarmă, pentru că dacă nu facem ceva acum, mâine va fi pe târziu. Are cuvântul domnul Turmes. Äh, Mulțumesc. Äh, Ex-Berichterstatter der Erneuerbaren Richtlinie. Ca raportor al directivei pentru energiile regenerabile, mă interesează rezultatul acesta în mod deosebit. Nu este un acord extraordinar, e destul de slăbuț, asta nu prea are de-a face cu noi ca Parlament, cât mai degrabă cu poziția Consiliului. Consiliu care e absent astăzi, iată. Uh, trebuie să limităm combustibilii tradiționali, pentru că avem prea mulți combustibili obținuți acum din uh, alimente, din uh, recoltă care ar trebui de fapt să uh, vizeze producția de alimente. 7% e în continuare un obiectiv prea ridicat. Avem nevoie de cercetare în domeniu și pentru a aborda subiectul din punct de vedere științific. Altfel nu se poate. Domnule comisar, avem nevoie de o siguranță a planificării și a investițiilor. De asta e răspunză, răspunzătoare Comisia. După ce am obținut acest uh, acord slab cu 0,5% obiectiv, care nici măcar nu este obligatoriu pentru combustibili de generație a doua, Comisia ar trebui să devină activă pentru a vedea Uh, ce bani sunt la PAC, ce bani sunt la cercetare și să lege totul de planul uh, Juncker, planul EFSI. Avem nevoie de investiții în România, Bulgaria, Polonia, probabil și în Ucraina, în așa fel încât să susținem cea de-a doua generație de biocombustibili. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit în dezbaterea de azi cu argumente cât se poate de bogate și care ilustrează dificultățile pe care trebuie să le depășim în cazul acestei directive și dificil ajunge la un compromis. Cum s-a spus, acest compromis nu satisface 100% pe toată lumea, dar uh, E un compromis ale cărui merite trebuie recunoscute pentru că contribuie la progres în direcția biocarburanților avansați. Aș dori să revin la contextul general. Strategia Uniunii Energetice reia ambiția uh, președintelui Juncker de a face din Uniunea Europeană un lider al energiilor regenerabile. Această strategie duce la o tranziție în Europa pentru a lăsa în trecut un sistem bazat pe combustibilii fosili, abandonând o serie întreagă de scheme devenite obsolete. Dezvoltarea durabilă, energiile uh, durabile trebuie să-și găsească locul în această strategie inclusiv țin seama de factorul ILUC. Comisia va prezenta un pachet ce va prezenta o politică de ansamblu post-2020 în ce privește energiile regenerabile. Ați lucrat deja pe aceste teme și ne bazăm pe colaborarea dumneavoastră tocmai pentru a pregăti împreună aceste probleme. Mulțumim, spune președintele domnul Torvalds acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Caniete. Ascultând dezbaterea din Parlamentul European, uneori este ca și când te uiți la un film de Sergio Leone. Pentru unii este cei buni, cei răi și cei urâți, sau și pentru alții este pentru câțiva dolari în plus. În din anumite puncte de vedere, cei care au luat cuvântul uh, spun că suntem pe calea cea bună. Într-adevăr, nu am rezolvat tot ce trebuie rezolvat pe pământ. Și cred că domnul comisar Caniete va reveni la acest subiect peste vreo trei ani nu doar uh, pentru că Uniunea Europeană a Energiei va fi avansat, dar și pentru că uh, progresul tehnologic are loc într-un ritm foarte rapid. Nu știm uh, cum va evolua și nu știm care vor fi posibilitățile peste 2-3 ani. Când am spus că am rezolvat totuși un lucru, am vrut să spun că Colegul meu, Fielner, a folosit uh, o, o expresie în suedeză și anume am stabilit regulile jocului. Uniunea Europeană trebuie să aibă reguli stabile uh, pentru uh, a permite dezvoltarea industrială, tehnologică. Uh, pentru că dacă nu oferă aceste, acest cadru stabil, uh, um, dezvoltarea industrială se va produce în altă parte. Deci acest lucru l-am rezolvat. Dar Totuși, trebuie să oferim cadrul legislativ stabil care să permită și progresul tehnologic rapid. Și, rapid. și trebuie să fim oarecum uh, îngrijorați. Domnule Caniete, veți avea multe de făcut și veți reveni aici în Parlament ca să încercăm să rezolvăm și alte probleme peste câțiva ani, pentru că vor exista cu siguranță. Vă mulțumesc tuturor pentru o dezbatere foarte interesantă și, așa cum se spune, lupta continuă. Mulțumesc! Gracias, señor ponente, y enhorabuena. Vă mulțumesc, domnule uh, raportor și mult succes. S-a încheiat dezbaterea, votul va avea loc astăzi la ora 12.30. Señora Auken. Bien, el siguiente punto del orden del día. Următorul punct de pe ordine de zi este recomandarea pentru a doua lectură